că domnul Juan Fernando López Aguilar a plecat uh, din grupul socialiștilor și democraților și a devenit un membru neînscris începând de la 15 aprilie. O să